Welcome to this meeting. Uh, Bine ați venit la reuniunea noastră. Urez bun venit și oaspeților noștri. Începem prin adoptarea ordinii de zi. Proiectul de ordine de zi poate să fie adoptat cu o singură modificare. Punctul 5, orientări cu privire la politicile de ocupare ale statelor membre, se amână ca urmare a o decizie luată la ultima reuniune a coordonatorilor. Interpretarea, desigur, va fi disponibilă și în timpul acestei reuniuni. Toate limbile sunt disponibile, cu excepția finlandezei, maltezei, croatei și irlandezei. Există un raport cu privire la delegația la CDFOP delegația care a avut loc în uh, februarie la Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, secretariatul a întocmit uh, o notă informativă pe care puteți să o citiți, o aveți între, în documentele de ședință de astăzi. Acum trebuie să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din 25 ianuarie, 17-18 februarie și 23 februarie. Putem să aprobăm procesele verbale? Bun. Și atunci am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi și vreau să urez un bun venit călduros domnilor comisari, doamnei Tyson și domnului Navracici Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm uh, cu nerăbdare să avem un dialog uh, intens, plin de inspirație, care să ne clarifice uh, multe aspecte. Și cu acestea am să dau acum cuvântul colegei mele, doamna Costa, care va ne va face o introducere. Aveți cuvântul, doamna Costa. Mulțumesc. Legii. Mulțumesc. Dragi colegi, Comisia pentru Cultură, Educație și Muncă, ținând seama de faptul că sunt prezenți și domnii comisari, doamna Tyson, domnul Navracici, s-a gândit ca astăzi să începem prin a ne reaminti de niște oameni speciali studenții Erasmus, cei 13 studenți care, după cum știți, au decedat în cadrul evenimentelor tragice care au avut loc în Spania. Avem, din păcate, prea, mulți, prea multe decese de comemorat. Am comemorat săptămâna trecută la Strasbourg victimele atentatelor de la Bruxelles. Astăzi avem o altă tragedie din Marea Mediterană. Din păcate, așa stau lucrurile. Acestea sunt vremurile pe care le trăim. Mi se pare însă că ar fi corect să ne să aducem un pios omagiu celor 13 fete de diverse naționalități care treceau printr-o experiență foarte interesantă din viața lor, după cum ne-au povestit părinții și prietenilor, și care, din păcate, astăzi sunt obiectul unui doliu european, cum ar trebui să fie din punctul meu de vedere. Iată, ar trebui să ne gândim cum se face de se întâmplă astfel de lucruri. Câtă vreme securitatea ar trebui să fie garantată tinerilor, chiar și în activitățile lor de integrare. Și cu toate acestea, Erasmus ar trebui să fie o experiență de, a, a bucuriei și a angajamentelor pozitive. Angajamentelor pozitive. Am dori să venim și cu alte inițiative ulterior pe care le vom dedica tot acestor 13 tinere. Dacă îmi permiteți, însă v-aș ruga până atunci să ținem un moment de reculegere pentru a le comemora uh, trecerea în cealaltă lume și uh, pentru a ne arăta sprijinul pentru familie, famili- Valentina, Emilia, Eliza, Lucreția, Serena, Francesca, Eliza, Mochina, Chloe, Veronica, Foanom Ant, Giulia și Cristina. once again. Încă o dată, îi mulțumesc foarte mult, le mulțumesc doamnilor comisari pentru organizarea acestei, pentru participarea la această audiere privind noile competențe, cu implicarea ambelor comisii pentru ocupare și pentru cultură. Și În primul rând, am pune accentul pe inițiativele pozitive pentru piața muncii, pe calificări. Acestea sunt prioritățile grupurilor noastre. Aș dori să-mi exprim în mod deosebit aprecierea pentru inițiativa de a asigura alfabetizarea și competențe minime de aritmetică pentru toți. It is unacceptable, unacceptable that people are still being born. În momentul de față putem spune fără îndoială că există oameni care se nasc acum și care nu vor fi niciodată în viață capabili să socotească și să scrie. Din păcate, suntem în Europa și totuși aceste lucruri există. De aici pornim. Însă, evident, Încercăm să mergem mult mai departe decât să reparăm aceste neajunsuri și voi începe prin a-i da cuvântul doamnei comisar Tyson, care ne va oferi o prezentare introductivă în acest subiect extrem de important pentru comisia noastră. Vă rog. Thank you, uh, Madam Chair, dear chairpersons, uh, dear dear colleagues of the European Parliament. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor colegi. Îmi face o deosebită plăcere să mă întorc în rândurile dumneavoastră de unde provin pentru această reuniune comună a celor două comisii, pentru acest schimb de opinii cu privire la competențe. Competențele sunt uh, subiectul uneia dintre, au fost subiectele uneia dintre primele reveniri în rândurile dumneavoastră în 2015 în fața Comisiei pentru Cultură și rămâne un subiect extrem de important pentru cele două comisii ale dumneavoastră după cum constat. Mă salut mai ales rezoluția privitoare la competențe eh, și raportul doamnei eh, Derbalova. Am văzut rapoarte pe teme importante, cum ar fi utilizarea lui Erasmus Plus pentru reducerea discrepanțelor în materie de competențe, recunoașterea competențelor, învățământul de tip profesional, formare profesională, standarde în materie și învățământ, învățare, interpares, uh, în lumina noilor, noi agende pentru competențe. Însă astăzi, pentru că mi-ați dat cuvântul, aș dori să vă împărtășesc felul în care au evoluat aceste dezbateri, prezentându-vă elementele centrale ale unui proces de reflexie în curs pe tema uneia dintre cele mai importante subiecte pentru Europa în prezent, cum să ne asigurăm că forța noastră de muncă dispune de competențele necesare pentru a ține ritmul cu o piață a muncii aflată într-o schimbare rapidă, adică o nouă agendă pentru Europa care să ofere competențele adecvate pentru ocupabilitate. Succesul economic al Europei este în foarte mare măsură bazat pe competențele cetățenilor noștri. Competența noastră viitoare, creșterea noastră viitoare depind ambele de competențe. Ritmul schimbărilor de pe piața muncii fac acest lucru deosebit de provocator. Revoluția digitală continuă să creeze locuri de muncă. Și de la bun început am să vă spun că, din punctul meu de vedere, nu există nicio contradicție între competențele pentru uh, locuri de muncă și competențele pentru viață. Folosirea competențelor așa cum se cuvine, este o chestiune de uh, corectitudine socială. Alfabetizarea înseamnă, sau, și, sau lipsa alfabetizării înseamnă nu doar excludere de pe piața muncii, ci și din societate și un risc ridicat de sărăcie. Eu vreau să mă asigur că oamenii au competențele de care au nevoie pentru a-și îmbunătăți șansele la o viață mai bună în general. Asta înseamnă și șansele de a găsi un loc de muncă pe piața muncii. Și aici sunt cuprinse și competențele de comunicare și de creativitate, de exemplu. Deci, dacă vrem să abordăm problema inegalității, trebuie abordată problema uh, competențelor și a discrepanțelor între uh, competențele săracilor și ale bogaților. Și aici uh, subiectul acesta vizează mai multe domenii de politică, în special al ocupării și al educației. M-am alăturat la Consiliul pentru Educație din februarie colegului meu Tibor Navracici. El m-a invitat la rândul său la reuniunea pe EPSCO. Colaborăm foarte activ cu colegii din întregul colegiu al comisarilor, încercând să abordăm din toate unghiurile problema noastră, și anume propunerea de agendă pentru competențe. De aceea dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să mă adresez astăzi membrilor ambelor dumneavoastră comisii cu privire la educație, la politicile pieței muncii, la o agendă care să fie în măsură să ofere reformele necesare pentru a permite oamenilor să facă față provocării în materie de competențe în centrul modelului social european. Știm că unul din cinci europeni, adică 70 de milioane de adulți, nu știu să scrie și să citească fluent și au competențe digitale și de aritmetică elementară slabe. Și cu toate acestea, 90% din locurile de muncă necesită aceste competențe. 30% din absolvenții de învățământ superior au locuri de muncă pentru care nu e nevoie de o calificare atât de înaltă. 40% din angajatori nu își găsesc angajații cu competențele corecte, adecvate și 74% din furnizorii de educație consideră că le oferă învăț- numai atât numai atâția consideră că, deci dacă 70 și ceva la sută dintre furnizorii de educație consideră că oferă competențele corecte celor care le învață, numai 30 și ceva la sută dintre angajatori sunt de aceeași părere. Noi, în agenda noastră de ocupare, încercăm să soluționăm această discrepanță. Cum? Mai întâi îmbunătățim nivelul de competențe. Trebuie să ne asigurăm că fiecare dispune de competențele de uh, alfabetizare și de aritmetică elementare, precum și digitale, de care au nevoie și pentru piața muncii și pentru viața în general. Sistemele de educație joacă aici un rol foarte important, însă e nevoie și de o a doua șansă pentru aceia care au rămas în urmă. Sunt competențe din ce în ce mai cerute care, pe care uh, angajații le pot dobândi de-a lungul carierei lor. Rapiditatea schimbării înseamnă și că multe competențe devin foarte rapid uh, neinteresante pentru piața muncii și, prin urmare, mulți dintre cei care le dețin își pierd locul de muncă. Pentru a soluționa această problemă, ne trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt în măsură să își actualizeze și să își upgradeze competențele de-a lungul întregii vieți profesionale există o garanție pentru competențe prin care statele membre, statelor membre li se oferă orientări despre cum să sporească accesul la oportunități uh, de, de învățare a competențelor pentru adulți. Și actorii din educație și cei de pe piața muncii vor avea un rol fundamental în acest proces, sau actanții. În primul rând, trebuie să punem accentul pe caracterul atrăgător al învățământului cu caracter profesional. Aceasta, acesta să fie pentru tineri și pentru părinții lor o primă opțiune și nu o opțiune de mâna a doua. Știm că în anumite țări există o implicare puternică a mediului de afaceri, o uh, îngemânare a muncii cu învățarea. Cum putem face, ne punem întrebarea, să introducem în uh, sistemul de educație și această chestiune a uceniciei. Apoi trebuie uh, eliminate discrepanțele între competențe și piața muncii în toate sectoarele și pentru asta trebuie să identificăm și să anticipăm nevoile în materie de competențe. O parte din soluție este să ne asigurăm că competențele și talentele oamenilor sunt vizibile și în același timp comparabile în întreaga Europa solicitanții de azil și migranții au uh, adus la lumină și mai puternic această problemă. Standarde mai bune pentru calificări vor, sunt o, o precondiție pentru uh, integrarea pe piața muncii și pentru o piață a muncii modernă și mâine. Apoi, aș dori să mă concentrez și pe spiritul întreprinzător. Studiile arată mari diferențe în Europa. Sunt 17 dintre cei care absolvă un, uh, o, o, formă de învățământ care își doresc să își uh, înceapă un, uh, o, o afacere proprie. Cum ne putem asigura că mai mulți tineri dispun de competențele necesare pentru a-și deschide o afacere și de, cum să facem ca ei să considere aceasta ca fiind o opțiune viabilă de la bun început. Și aici vine unul dintre principalele mesaje pe care voiam să vi le adresez astăzi. Nevoia de a aborda problema orizontal, transversal între toate politicile pentru a genera schimbarea. Măsurile de pe piața muncii care n-au legătură cu reforma educației, fără îndoială vor eșua. Și invers împreună cu colegii mei, stau, sunt uh, dispusă să susțin de plin aceste eforturi. Avem la dispoziție resurse considerabile pentru a face să aibă succes agenda pentru competențe. Avem o sumă însemnată din Fondul Social European alocată uh, pentru învățarea pentru durata întregii vieți și din Fondul de Dezvoltare Regională și din programul Erasmus Plus, toate acestea pot să aducă în viețile oamenilor schimbarea. Aștept cu mult interes punctele dumneavoastră de vedere, aștept să colaborez cu dumneavoastră pentru a aborda această problemă a provocării în materie de competențe. Tinerii, tinerii absolvenți trebuie să se bucure de, aceasta, de acest mesaj și cei mai în vârstă care sunt oarecum depășiți de noile tehnologii, tinerele femei sau tinerii bărbați care au competențe slabe de scris și socotit și acestea îi împiedică să-și găsească un loc de muncă. Dragi colegi, conlucrând putem face diferența, de aceea haideți să o facem. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you, Madam Tyson. I will now give the floor to... Mulțumim, doamna Tyson, și acum dau cuvântul domnului comisar Navracici. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră pentru această dezbatere cu colega mea, Marian, și mă bucur că cele două comisii lucrează împreună pe acest dosar foarte important, așa cum o facem Marian și cu mine. Agenda pentru competențe include și educația și uh, ocuparea muncii și de aceea instituțiile noastre trebuie să le trateze împreună. Educația și ocuparea joacă un rol la fel de important amândouă. Încep cu o întrebare. Ce fel de educație ne dorim pentru anii care vor urma? Și ce fel de societate ne dorim? O societate duală cu o diviziune tot mai mare între oamenii cu competențe înalte și cei cu uh, calificare scăzută, o educație care să se focalizeze asupra unui set foarte restrâns de competențe pe care să le ofere doar la un anumit moment uh, unui număr de indivizi pentru beneficiul uh, unor uh, sectoare specifice, pentru mine răspunsul este unul evident. Sistemele noastre de educație și formare în Europa au o misiune dublă. Pe de o parte, să răspundă mai bine nevoilor pieței muncii, pe de altă parte, să le ofere tinerilor atitudinile și valorile care să-i ajute să se adapteze și să se integreze pe deplin în societate. De ce? Pentru că europenii trebuie să rămână ocupabili să poată să lucreze, dar trebuie să fie cetățeni responsabili. În acest an, mai devreme, Marian și cu mine am discutat această agendă cu ministrii pentru educație și ocupare. Și opinia preponderentă a fost aceea că aceste două dimensiuni sunt la fel de importante și sunt compatibile. Nu e vorba de a alege pe una sau pe cealaltă. Cred că ne dorim cu toții cetățeni încrezători, independenți, care să desfășoare activitate care să îi împlinească. Și pentru acest lucru trebuie să creștem nivelul educației și formării în Europa. Trebuie să ne asigurăm că tinerii dezvoltă un set mai larg de competențe de la o vârstă mai timpurie și e nevoie de un angajament pentru creșterea calității predării, care este vitală pentru îmbunătățirea performanței în educație și formare. Și acum, de unde începem? în clasă, dacă nu chiar mai repede. Dezvoltarea competențelor trebuie să înceapă de vreme și trebuie să fie considerată, uh, consolidată în școala primară și secundară, apoi în uh, învățământul superior și trebuie să fie actualizată pe tot parcursul vieții, prin educație formală și neformală. Și dați-mi voie să vă dau câteva exemple. În primul rând, dovezile ne arată că un început mai bun duce la competențe mai bune la o vârstă mai uh, mare. Acest lucru se aplică mai ales copiilor care vin din medii dezavantajate. Trebuie să le oferim tuturor posibilitatea de a uh, avea o, un set de competențe, mai ales în ceea ce privește competențele numerice și alfabetizarea, dar și competențele digitale sunt de bază. Toate competențele IT trebuie să fie oferite tuturor cetățenilor pentru că societatea noastră este din ce în ce mai digitalizată. Acest lucru este critic pentru a evita riscul excluziunii sociale. În al doilea rând, trebuie să oferim tinerilor ocazia de a căpăta o experiență antreprenorială în timpul anilor de școală. Serviciile mele pregătesc o acțiune specifică în acest sens, menită să asigure implicarea tinerilor în cel puțin o experiență antreprenorială aplicată până la sfârșitul educației uh, obligatorii. Trebuie să construim parteneriate durabile între lumea de afaceri și sectorul educației, inclusiv uh, învățământul superior. Trebuie ca toți actorii de pe piața muncii să își unească forțele cu mediul academic pentru a utiliza mai bine resursele umane. În al treilea rând, competențele de viață includ competențe transversale. Trebuie să învățăm pe tineri europeni să fie independenți, să fie mai rezistenți la schimbări și să își dezvolte spiritul de echipă și gândirea creativă. E vorba de atitudini, nu doar de aptitudini. Aceste atitudini asigură tinerilor posibilitatea de a deveni responsabil, adaptabil, flexibil inovatori și le dă posibilitatea să facă alegeri, să ia alegeri judicioase în timpul vieții și carierei lor. Așadar, competențele civice sunt foarte importante pentru a ajuta pe tineri, inclusiv pe tinerii migranți, să se integreze nu doar pe piața muncii, ci și în societate în ansamblul său. E vorba de valorile împărtășite care stau la baza Uniunii noastre. Pentru a pune lucrurile în practică, vom actualiza cadrul pentru competențe cheie adoptat de către Parlamentul European și statele membre acum 10 ani, care indică setul de cunoștințe, uh, competențe și atitudine de bază necesare. Agenda pentru competențe va ajuta statele membre să-și îmbunătățească sistemele de educație și de formare. Și în cele din urmă, înalta calificare este necesară într-o economie antreprenorială și creativă care uh, se bazează pe avansul tehnologic. Învățământul superior trebuie să fie mai relevant în contextul unei economii competitive. Modernizarea învățământului superior va fi una dintre componentele cheie ale modernizării agendei uh, noilor competențe. De asemenea, e nevoie de o imagine mai clară cu privire la modul în care absolvenții își folosesc competențele. Stimați eurodeputați, agenda pentru competențe are o viziune pe termen lung. Trebuie să identificăm competențele care trebuie predate acum pentru a rezolva problema discrepanței între ce cere piața muncii și ce oferă uh, învățământul. Dar trebuie să ne gândim și ce se va întâmpla peste 15 ani. Trebuie să definim competențele într-un mod vast și să oferim o serie întreagă de competențe care sunt vitale pentru o societate activă și pentru o economie prosperă. Și trebuie să luăm în considerare toate categoriile de persoane, inclusiv pe cele care au um, care vin din medii dezavantajate. Nimeni nu trebuie să rămână pe din afară. Acest uh, pachet pe care vom prezenta în curând reprezintă doar punctul de plecare al unei serii de inițiative care vor fi puse în aplicare în următorii ani. Sunt convins că putem să colaborăm pentru a ajuta la construirea unei societăți în care cetățenii să fie uh, responsabili și să aibă o muncă care să-i facă fericiți. Mulțumesc. Acum aștept uh, contribuția dumneavoastră. Mulțumim, domnule comisar. Și acum a venit momentul primei runde de întrebări și răspunsuri. Am să dau cuvântul pentru un minut și jumătate coordonatorului PP, domnul Casa. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambilor comisari pentru prezența lor aici, în primul rând, și pentru prezentările pe care tocmai uh, le-au făcut. Doamna Tyson s-a referit la spiritul antreprenorial și mă întrebam dacă ne gândim oară la modul în care putem să le facilităm uh, accesul uh, la activități independente oamenilor, pentru că e important acest lucru. Dar cum putem să realizăm acest lucru fără să facem un transfer de la, al responsabilității de la angajatori la indivizi atunci când vorbim de șomaj, de exemplu? Și a doua întrebare se referă la dificultatea, dificultățile cu care se confruntă persoanele peste 50 de ani. Trebuie să ne gândim la aceștia. Eu am 47 de ani și ar fi bine să încep să mă gândesc la ce se întâmplă după această vârstă. Everybody, ok. Uh, Bun. Bine, mulțumesc. Am să dau cuvântul acum. Doamnei Ferhaien, PP, la Comisia Cultură. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, cred că este foarte important că discutăm despre educație, formare uh, și cele două nu trebuie să fie considerate separat, pentru că Uh, această concertare între industrie, lume de afaceri și Uh, lumea educației și a formării trebuie să fie mai puternică, pentru că există țări unde situația este mai bună și în alte țări în continuare vedem un sistem uh, școlar care se uh, care penetrează inclusiv în formarea profesională, însă tinerii trebuie să fie echipați cu competențele de care au nevoie apoi, inclusiv practice pe piața muncii. Însă adesea în școli și în centrele de formare, din păcate, foarte adesea nu uh, sunt predate competențe antreprenoriale, poate că nici uh, profesorii nu sunt formați uh, suficient de bine în acest sens și de aceea e nevoie să ne gândim la mai multe axe pe care să acționăm. În primul rând, uh, profesorii trebuie să fie formați astfel încât să poată mai bine să predea competențele digitale. Pentru că în unele țări uh, în continuare există discrepanțe mari între competențele profesorilor, competențele digitale ale profesorilor care poate știu mai mult sau mai puțin să folosească calculatorul. Uh, știu că aceasta este o dorință în multe țări, dar nu în toate este o realitate. Utilizarea uh, tehnologiei informației uh, ar trebui să fie la dispoziția tuturor și în Uh, formarea duală, în formarea profesională, trebuie să existe în continuare o. avem nevoie în continuare de o cooperare mult mai strânsă. Mulțumesc, spune președinta. Eu reprezint uh, grupul uh, SCD SD din Comisia pentru Ocupare și vreau și eu să adresez două întrebări. Ați menționat deja cele două domenii, însă mi se pare că nu s-a făcut suficientă trimitere la responsabilitatea angajatorilor. În cadrul agendei pentru competență e nevoie de o discuție mai aprofundată, cred eu, cu privire la modul în care pot și angajatorii să contribuie la dezvoltarea competențelor angajaților lor. Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să fie o responsabilitate comună și pentru sindicate, și pentru angajatori, și pentru angajați, și pentru cei din afara pieței muncii. Dar întrebarea este, sigur, cum pot fi implicați mai puternic? Și de asemenea, vreau să mă refer și la acces, la perspectiva accesului în această discuție, pentru că să fim conștienți de faptul că Eh, competențele nu sunt eh, egal distribuite în eh, diversele contexte sociale, economice, etnice și orice discuție trebuie să se bazeze pe un impact social și e nevoie de un plan cu privire la distribuirea mai echitabilă, mai egală a competențelor în întreaga societate, pentru că avem nevoie de acest lucru și aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că o să revenim la cei doi comisari astfel încât să puteți să răspundeți la întrebări și apoi vom continua cu întrebările. Okay, uh, we have a schedule that forces us... Ba nu, Programul uh, ne permite să trecem, uh, să ascultăm toate întrebările și apoi vom da cuvântul responsabilor, uh, domnilor comisar, pentru a răspunde. Petra Camerevert, acum de la Comisia CULT S și D. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Tyson, domnule comisar Navracici pentru expunerile dumneavoastră. Eu cred că suntem cu toții de acord că creșterea economică a Europei și competitivitatea Europei uh, depind foarte mult și de competențele digitale. Știm deja că astăzi uh, uh, nici măcar meșterii nu uh, sunt scutiți de competențe, nevoia de a avea competențe digitale. Și de aceea eu aș insista pentru uh, ca să se pună accentul uh, pe competențe digitale în agenda pentru noi competențe a Europei, să fie pusă pe primul uh, loc, pentru că este nevoie de competențe digitale care să fie luate în considerare în func- pentru toate grupele de vârste, de la copii, cărora nu este suficient să le pui tableta în mână, ci trebuie să le explici uh, cum anume se folosesc toate mijloacele digitale. Uh, toate aceste lucruri trebuie să fie incluse în educație într-un mod uh, creativ și într-un mod critic. Aceștia trebuie să poată utiliza și în mod critic lumea digitală. Și Trebuie apoi construit pe această experiență astfel încât uh, competențele digitale să fie dobândite treptat și astfel încât uh, copiii să ajungă să fie uh, utilizatori responsabili și critici ai uh, internetului și să poată să-l folosească în scopul de a învăța. Și sigur și persoanele mai în vârstă trebuie să primească competențe digitale în cooperarea cu întreprinderile, așa cum a spus Sabine Verheyen, Trebuie, sigur, să se facă un mare salt, mai ales în formarea profesorilor. Toate aceste lucruri nu sunt noi, le cunoaștem deja de mult timp. De aceea, cred că este important ca sus pe uh, ordinea priorităților să ne ocupăm de aceste lucruri, pentru că s-au ținut destule discursuri și acum aștept din partea Comisiei să-și coordoneze activitatea, pentru că știm Educația este o, uh, un domeniu cheie, o competență cheie a statelor membre și de aceea e nevoie de uh, ca statele membre să își arate în sfârșit angajamentul mai puternic pentru educație și uh, cred că și noi trebuie să mai punem puțin umărul și să îi uh, ajutăm să-și uh, asume aceste angajamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Iana Zitganska. Mulțumesc, aș avea și eu câteva întrebări. În primul rând, dat fiind faptul că lucrez cu persoane cu uh, handicap, aș dori să știu cum anume se ține cont de principiile incluziunii aici. În al doilea rând, este vorba de recunoașterea activităților în Slovacia, din păcate, suntem încă în situația în care anumite certificate din alte state europene nu sunt uh, recunoscute. O studentă, de pildă, a absolvit uh, un colegiu din Marea Britanie, în domeniul psihologiei, dar uh, studiile nu i-au fost recunoscute în uh, Slovacia ca diplomă universitară. De aceea aș dori să știu ce fel de măsuri sunt uh, necesare în acest domeniu, ce s-ar putea face. Și a treia mea întrebare se referă la competențele digitale și ce aveți în vedere în ceea ce privește competențele digitale în sectorul privat. Mulțumesc, acum are cuvântul Emma McLarkin. Mulțumesc celor doi comisari pentru faptul că se află astăzi aici uh, și ne vorbesc despre această temă. În mandatul precedent m-am ocupat uh, foarte mult de educația de tip profesional în cadrul Comisiei de Cultură și de aceea mă interesează foarte mult uh, ideile noi pe care ni le prezentați, în special în ceea ce privește revizuirea cadrului um, de competențe din 2008 și cum îi va ajuta acest lucru pe oamenii din Europa. Vreau doar să ne mai spuneți și câte ceva despre consultările publice în ceea ce privește pachetul cu privire la competențe pe care îl propuneți și uh, Trebuie să ne asigurăm de asemenea că dialogul va fi unul amplu și cu angajatori uh, și instituții de învățământ. Sunt de asemenea conștientă de faptul că educația reprezintă o competență a statelor membre. Atunci când vorbim despre educație, atunci cum uh, veți proceda fără a aduce atingere principiului subsidiarității? Asta uh, într-o etapă preliminară, nu în ideea unei armonizări. Cum anume aveți în vedere uh, așadar să procedați pentru ca aceste competențe să intervină într-o perioadă cât mai timpurie. Mulțumesc, doamna Dlabarova, acum. Cred că este nevoie de orientări de la nivel european în ceea ce privește agenda pentru competențe. Salut în special accentul pe care îl puneți pe educația de tip profesional, competențe tehnice și competențe transversale și creativitate. De asemenea, îmi place și ideea uh, susținerii competențelor antreprenoriale. În multe state europene este nevoie de așa ceva. Sigur că nu toți trebuie să devenim întreprinzători, dar trebuie să existe niște noțiuni de bază pentru că un spirit întreprinzător este necesar și în alte profesii, chiar dacă nu activez ca independent. În agenda pentru noile competențe consider că nu trebuie să privim competențele separat, ci doar din perspectiva a ceea ce cere piața muncii. În acest context trebuie să punem accentul și pe viitoare competențe necesare pe piața muncii. Și de aceea e nevoie de o coordonare între școli și angajatori. Și întrebarea este dacă guvernele dispun de canale active pentru a stimula acest dialog. Și trebuie de asemenea să fim mai aproape de piața muncii, oferind și uh, Uh, partea practică în cadrul procesului de învățământ. Și nu în ultimul rând, aș dori să subliniez faptul că trebuie să planificăm uh, foarte în detaliu cum anume putem să oferim aceste competențe și uh, Uh, profesorilor că e nevoie ca și ei să știe cum anume să predea aceste noi competențe. Mulțumesc foarte mult și mult succes cu agenda pe care vă propuneți. Iana. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această discuție și aș dori să le mulțumesc ambilor uh, comisari pentru prezentare. Colega mea, Martina, a avut o intervenție foarte elocventă la care subscriu și care mi oferă posibilitatea acum uh, să mă refer câteva chestiuni care nu au beneficiat de atenția necesară până acum. Sigur că s-a vorbit de revizuirea cadrului de calificare, dar să putea să nu fie suficient. An de zile s-a ignorat faptul că din, țări, din noile țări membre, accesul este îngreunat pe piața muncii și din cauza lipsei competențelor lingvistice. În orice caz, uh, și recunoașterea calificărilor lor ar putea să fie inutile din punct de vedere practic. Cerințe Uh, lingvistice, sigur, sunt necesare pentru libertatea de mișcare și pentru dreptul de a se aseza unde se dorește. Numai că aceste uh, cunoștințe de limbă nu ar trebui să fie uh, mai ample decât ceea ce este necesar pentru a-ți îndeplini munca respectivă, pentru că altfel ar fi vorba de discriminare. Reasonable to expect that every person should go to eu și nu cred că fiecare persoană ar trebui să deseze instanței pentru o verificare a acestei chestiuni. De aceea mă aștept din partea doamnei comisar Tyson să se aplece și asupra acestor uh, probleme. Thank you. Uh, that means that, uh... Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Iată că acum uh, doamna și domnul comisar au posibilitatea să ne ofere un răspuns succint uh, ceea ce privește viitoarea agenda care ne va preocupa câțiva ani de acum încolo. Doamna Tyson, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, la prima întrebare, antreprenoriat și cum anume putem facilita antreprenoriatul. Voi continua însă în limba mea maternă pentru că sunt obișnuită cu serviciile excelente de interpretariat ale Parlamentului și voi continua așadar în olandeză. Dacă vrem așadar să stimulăm uh, antreprenoriatul, cum anume putem face acest lucru în cadrul agendei noastre pentru competențe? Sunt multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere simultan pentru a promova întreprinzătorii. Este important uh, ca persoanele potrivite să fie cele care devin întreprinzători. Avem uh, excelentul raport al doamnei Dabalova și uh, acolo se vorbește de calitățile pe care o, de care o persoană trebuie să dispună pentru a deveni întreprinzător. Creativitatea, inițiativă, sunt uh, competențe necesare pe întreaga piață a muncii și acestea trebuie clar promovate. Sigur că mm, nu toți pot deveni întreprinzători, dar cele două uh, calități sunt uh, importante. Ce putem face noi? Cred că, în primul rând, trebuie să ne îngrijim ca oamenii să poată să acționeze. Săptămâna trecută am uh, lansat o campanie pentru o îmbătrânire sănătoasă. Pentru important este nu doar să ne putem continua activitatea profesională pentru a putea ieși la pensie ulterior, mai ales în condițiile în care vârsta de pensionare tot crește, și importantă este și sănătatea la locul de muncă. Sigur că fiecare în parte trebuie să ne îngrijim de sănătatea noastră, dar este important ca și persoanele de peste 50 de ani să poată să-și păstreze locul de muncă rămânând sănătoși. Pentru că știm că dacă îți pierzi locul de muncă după 50 de ani, este foarte dificil să găsești un serviciu nou. Sigur, trebuie să încercăm să schimbăm și mentalitatea aici, pentru că persoanele de peste 50 de ani pot să fie în continuare colaboratori foarte importanți. În ceea ce privește uh, școala și trecerea de la școală la piața muncii este un uh, moment dificil pentru toți tinerii. Și o metodă bună ar fi învățarea la locul de muncă. Ar trebui să avem în vedere toate formele de uh, formare pentru a putea să obții competențele necesare și uh, odată ce îți uh, începi uh, viața profesională. Și bineînțeles că și competențele uh, profesorilor sunt importante, că profesorii trebuie întotdeauna să uh, țină pasul cu noile realități. Apoi, cum anume putem combate inegalitățile atunci când este vorba la accesul la educație și formare? La începutul lunii martie lansasem dezbaterea noastră cu privire la drepturile sociale. Una dintre Caracteristicile de bază se referă la accesul la competențe, la educație de calitate, pentru că acest lucru contribuie la uh, incluziunea pe piața muncii. Nu este la fel de ușor pentru toată lumea, pentru femei, de pildă, este mai greu să uh, obțină un uh, loc de muncă, deci agenda egalității de gen uh, intervine aici. Competențele viitorului trebuie să includă în mod uh, absolut necesar și competențele digitale, pentru că 90% din uh, locurile de muncă viitoare vor fi necesare. Important așadar ca tinerii să-și înșușească aceste lucruri, indiferent ce uh, formă de formare sau educație urmează în ceea ce privește rolul uh, de coordonare pe care l-am putea prelua noi. Cred că Europa poate face foarte multe atunci când este vorba de coordonare, de pildă în ceea ce privește subsidiaritatea. Noi, din partea Comisiei, a Consiliului sau a Parlamentului, nu avem competențe să armonizăm legislația în acest domeniu. Doar statele membre pot face acest lucru. Respectăm principiul subsidiarității, însă putem face altceva. Putem colabora cu nivelele regionale, cu administrațiile locale și regionale care răspund uh, de educație și să uh, avem un dialog amplu pe bază de exemple practice. Asta vrem să sprijinim prin agenda noastră pentru a putea face schimb de bune practici. Și apoi mai există și recomandări specifice pentru fiecare țară în ceea ce privește politica socială și în domeniul educației. În ceea ce privește competențele, am emis recomandări pentru 15 state membre și apoi, sigur, mai există și partenerii sociali care pot fi uh, activi într-un dialog la nivel european. Și apoi, mai spuneam și în introducerea mea, că există deja posibilități financiare de susținere astfel încât putem să ajutăm statele membre să demareze anumite proiecte pentru a îmbunătăți uh, viitorul global al oamenilor, dar în special situația de pe piața muncii pentru ca uh, oamenii uh, să poată în continuare să aibă șanse de a-și găsi un serviciu. pentru că nu e suficient să-ți găsești un loc de muncă, trebuie să-l și păstrezi și să um, păstrezi competitivitatea și pe viitor. Acum, cum putem implica mai mult angajatorii? Trebuie sigur implicați toți actorii. Sigur că angajatorii trebuie să aibă un dialog și cu uh, școlile profesionale, cu universitățile, cu partenerii sociali, cu sindicatele, toate aceste, toți acești parteneri trebuie implicați în agenda noastră pentru competențe. Pentru că putem discuta în special aspectele sociale cu aceste organizații împreună cu European Alliance for Apprenticeship, deci un fel de Uniune Europeană pentru ucenicie, am uh, demarat un program pentru crearea de locuri pentru ucenici. Acest uh, sistem uh, dual de formare în care să existe atât teorie cât și o practică la un loc de muncă. Ne bucură această alianță care s-a creat la nivel european și ne bucură de asemenea și faptul că avem și acest pact european pentru tineret. Apoi, în ceea ce privește competențele de limbă ca posibilă barieră, sigur că este bine să stăpânești o limbă străină, în special pe piața muncii, e clar că oamenii trebuie să stăpânească limba țării în care muncesc. Nu cred că protecționismul este cuvântul potrivit. Cred că aici trebuie să avem o abordare proporțională. Mulțumesc. Ați vorbit mai mult de 10 minute și doamna comisar promite că va fi mai succintă data viitoare. Și acum am să dau cuvântul domnului comisar Navracici. Vă rog, aveți cuvântul. Chairwoman, I will be... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu voi încerca să fiu mai succint, cel puțin așa sper, pentru că doamna comisar Tyson va oferi deja un răspuns atât de cuprinzător încât mie nu mai rămâne decât o sarcină foarte ușoară. competențe, ocupabilitate, nu sunt categorii economice exclusive și nu sunt termeni economici doar, ci și categorii și respectiv termeni sociali. Există dovezi clare cu privire la faptul că între ocupare și competențele sociale există legături foarte strânse. Mă gândesc, de exemplu, la spiritul antreprenorial, Problema nu se pune doar cum să-l înveți pe un om, cum să-și conducă întreprinderea, cum să aibă cunoștințe financiare și așa mai departe. Antreprenoriat înseamnă cum să, fie, cum să fii independent, cum să fii un cetățean autonom și responsabil, cum să îți asumi decizii care sunt relevante pentru comunitate, pentru cariera ta și cum să ai o perspectivă armonioasă, cum să îmbini competențele care să vină în slujba comunității cu cele care îți susțin propria carieră. Sunt uh, competențe și respectiv pentru sistemul de educație sarcini transversale acestea de a învăța și respectiv de a preda competențele de bază în materie de comunicare, de exemplu, așa încât într-o comunitate să învețe oamenii cum să ajungă la consens, cum să se pună de acord, cum să reconcilieze puncte de vedere diferite. Trebuie așadar să învățăm statele membre să își construiască uh, și să includă în programele școlare aceste competențe de mm, comunicare și de antreprenoriat și nu doar să creeze uh, un, un program dedicat. Deci există elemente economice ale spiritului antreprenorial pe de o parte și pe de altă parte trebuie să fie implicați uh, cei care au la nivel local uh, un, uh, rol, un rol de model pentru comunitate ca ei să vină și să-și prezintă propria poveste în materie de carieră, cum și-au dobândit competențele pe care le-au și care le-au permis să fie întreprinzători de succes, de exemplu. Iată, e un exercițiu pe mai multe niveluri și am dorit ca statelor membre să le oferim tot sprijinul necesar pentru a permite dezvoltarea acestor competențe în rândurile cetățenilor lor pe viitor. Cât privește competențele digitale, 70% dintre cadrele didactice din Uniunea Europeană recunosc importanța competențelor TIC lucru și relevanța lor în viața noastră contemporană. Dar în școală doar 25% dintre elevi sunt învățați de profesori, de cadre didactice care să aibă încredere în propriile competențe digitale. Deci asta arată că trebuie mai întâi să învățăm pe profesori pentru a le permite acestora să-i uh, învețe la rândul lor pe elevi, care de multe ori au mai multe cunoștințe digitale decât propriilor profesori. Așa încât trebuie și cadrelor didactice să le oferim o mână de ajutor și să le oferim șansa de a prinde din urmă uneori uh, nivelul de cunoștință al elevilor lor. Și aici găsim unul dintre elementele importante ale acestei agende pentru formare și anume, pentru competențe și anume formarea cadrelor didactice, așa încât uh, și aceștia să capete competențe mai moderne, competențe digitale. Apoi mă alătur doamnei comisar Tyson în sensul că putem, și cred și eu, să facem multe lucruri în influențarea, în a influența statele membre și, din fericire, suntem în consens cu acesta de multe ori. Însă, sunt convins că fără sprijinul statelor membre nu avem cum să avem un proiect de succes în acest domeniu, deci avem nevoie de sprijinul statelor membre și cred că este chiar în interesul lor fundamental să ne ajute să elaborăm o agendă a competențelor de bună calitate și, pe de altă parte, organizăm schimburi de puncte de vedere, de bune practici, ateliere. Avem un instrument foarte eficient pentru a influența statele membre. De exemplu, chiar în momentul de față, eu mă ocup de revizuirea politicii în materie de învățământ superior la nivel european și am primit foarte mult feedback pozitiv în procesul de consultare din partea instituțiilor de mm, învățământ superior, din partea guvernelor, din partea diferiților actanți de pe piața muncii. Toate opiniile converg în a spune că trebuie să sporim și în domeniul învățământului superior ocupabilitatea. Trebuie să punem accentul pe profesori universitari, pe studenți, pe cei din lumea economică și să le oferim mai mult sprijin universităților, instituțiilor de învățământ superior, așa încât profilul uh, programei școlare la acest nivel să fie mai practic și nu doar teoretic. Deci, cam, cam aici se situează punctele noastre de vedere, care, din fericire, sunt în consens. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum voi preda postul de președinte sau rolul de președinte al acestei dezbateri colegei mele din partea Comisiei pentru Cultură. Mulțumesc foarte mult și acum pornim a doua rundă de întrebări și răspunsuri, un minut și jumătate pentru fiecare intervenient și răspunsurile celor doi comisari, nu mai mult de zece minute în total, pentru că deja am întârziat un pic. Dau acum cuvântul lui Costa din Cuneva din partea GUE, Comisia pentru Ocupare. În materie de competențe și piața muncii, avem 25 de milioane de șomeri în Europa și studiile arată că oamenii își caută cu disperare un loc de muncă. În 2010, în Spania, din uh, fiecare 20 de șomeri care nu dispuneau de competențele necesare, din fiecare sută de persoane neoangașomere, 20 nu aveau competențele necesare pentru a-și găsi un loc de muncă. Deci este Este foarte greu pentru oameni în viața reală, de aceea care sunt prioritățile comisiei? Ce aveți în vedere pentru a crea numărul de locuri de muncă adecvat de care oamenii au nevoie? Vorbiți mereu de sporirea competențelor de pe piața muncii și că aceasta este soluția pentru a îmbunătăți lucrurile. Asta spunea doamna comisar Tyson. Ocupabilitatea, ca până în 2020 75% dintre cei care își caută un loc de muncă să și-l și găsească. Bine, dar în multe state membre avem mulți oameni cu calificări înalte care sunt șomeri. Sute de mii de greci s-au uh, dus să-și caute de lucru în Germania și în alte țări, de exemplu. Ce fac oamenii? Dumneavoastră vorbiți mereu de ideea de a-i forma pe cei care n-au un loc de muncă. Păi ce rost are să-ți uh, uh, să-ți îmbunătățești competențele dacă oricum n-ai cum să-ți găsești un loc de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sicola Saciuntis, din partea GUE, Comisia pentru Cultură. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cele spuse de doamna și domnul comisar și răspunsurile domnilor lor sunt foarte interesante. Sigur, și eu cred că trebuie să ne asigurăm ca cetățenii noștri să dispună de competențele adecvate, foarte bine. Numai că nu se pune problema doar de a oferi competențe cetățenilor noștri pentru a rezolva problema nu-i de ajuns. Până la urmă, care este problema uh, reală la nivel european? Este o problemă de productivitate, de concurență. Sunt unele companii care au locuri de muncă, dar nu își găsesc angajați pe măsură. Pe de altă parte, în țara mea sunt foarte mulți tineri șomeri și nu numai în Grecia. Din păcate, locurile de muncă nu sunt adecvate nivelului de educație pe care l-au dobândit cetățenii noștri în momentul în care și-au încheiat studiile. Apoi, spuneți că ați stabilit prioritățile. Se află și subiectul de care tocmai am vorbit printre prioritățile dumneavoastră? Dacă avem în vedere cerințele de pe piața muncii uh, și încercăm să le urmăm, nu cred că e suficient ca să rezolvăm problema. Apoi ce se întâmplă cu uh, fuga creierilor din sudul Europei către nord? Cum rezolvați această problemă? Și, în general, cum răspundeți la toate întrebările pe care vi le-am adresat? Mulțumesc, spune doamna președintă, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Acum, domn John Lambert, din partea verzilor, Comisia pentru Ocupare. Doamna Lambert, mulțumesc. Cred că mulți dintre noi își pun problema oportunității în timp a acestei agende pentru competențe. Există, desigur, competențele de bază de care oamenii au nevoie, dar Trebuie să avem în vedere competențele acestea și în contextul locurilor de muncă și m-aș ocupa, sau al mediului muncii, și m-aș ocupa de caracterul ecologic al acestui subiect. Oamenii care intră pe piața muncii sunt vizați și de problema resurselor, a eficienței resurselor, a eficientizării folosirii acestora. Cum asigurăm la locul de muncă aceste competențe verzi. Despre așa ceva n-ați vorbit deloc până acum, de aceea vă întreb. Și în contextul acesta, cum se potrivesc competențele acestea? Vorbim mereu de competențele de digitale, de matematică, de inginerie, dar există niște discrepanțe la nivelul cursurilor, al studierii acestor discipline. Și dacă Comisia nu se ocupă de aceste chestiuni, înseamnă că problema va rămâne. Și apoi, problema actorilor interesați. La nivel regional, se pare că și aceștia ar trebui să dispună de mai mult input în agenda pentru o competențe. Mulțumesc și acum din partea Verzilor, Comisia pentru Cultură, Gilevas. Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint uh, țara Galilor din Regatul Unit și la noi avem o experiență foarte pozitivă cu un program de competențe finanțat din Fondul Social European. A fost de mare folos angajatorilor, ajutându-i să finanțeze, să uh, țintească mai uh, bine finanțarea folosită pentru formarea profesională răspunzând nevoilor de formare profesională ale tinerilor și ucenicilor, ale celor care își căutau un loc de muncă. Munca și studiul, îngemânarea acestora. S-au folosit de programul nostru și micii angajatori și au dispus astfel de competențe mai bune pentru a crea locuri de muncă prin intermediul, de exemplu, inițial al unor ucenicii. Deci, m-aș referi la caracterul țintit al acestei strategii și la măsura în care puneți accentul pe angajatorii mici și chiar foarte mici. Apoi o problemă la care s-a referit și colega mea Jill Lambert. Cum să implicăm mai mult autoritățile locale și regionale în acest proces, fiindcă ei sunt până la urmă vectorii săi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui Laura, Laura Agea, Comisia pentru Ocupare, grupul EFDD. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei și domnului comisar, care ne-a oferit o imagine de ansamblu destul de clară, însă prea puțin concretă, din păcate, pe alocuri. Eu pornesc de la o premisă care nu cred că suportă contradicție, și anume că sărăciei materiale îi corespunde și sărăcia culturală. Așadar, pentru a soluționa această discrepanță în materie de competențe, pentru a permite oamenilor să și le aducă la zi. Trebuie soluționată mai întâi de toate problema sărăciei care afectează Europa, în special anumite țări. Și sunt de acord cu cele spuse de domnul Caza. Avem o problemă majoră și anume aceea a șomajului pe termen îndelungat. Sunt probleme pe care Uh, nu le regăsim la nivel concret în sferele înalte ale comisiei. Ce facem? Și apoi o întrebare adresată celor doi comisari. Ocupabilitate și ocupare. Ce părere aveți? Sunt același lucru? Sunt lucruri diferite? Fiindcă, din punctul meu de vedere, este vorba de două accepțiuni similare, dar foarte diferite ale conceptului să muncească toată lumea, doar atât, sau să oferim valoare competențelor. Eu am lucrat timp de 15 ani cu un grad de competență foarte ridicat, dar făcând lucruri cu totul diferite de ce învățasem să fac. Putea, aș fi putut fără îndoială să fac cu totul altceva și după aceea am venit aici. Apoi, în ce privește start-up-urile, îi ajutăm pe tineri să-și facă din propriile startup-uri o ocazie pentru a crea locuri de muncă la rândul lor și nu doar uh, pentru a obține profit în folos propriu. Mulțumesc! Mulțumesc, Laura Gea. Și acum, Dominic Parta, ENF, din partea Comisiei pentru Ocupare. Mulțumesc! Știți, am aflat lucruri foarte bune și de bun simț. Sporirea competențelor digitale pentru tineri, formare profesională, învățare, formare uh, în alternanță cu uh, lucrul pentru a valorifica cele învățate, spiritul antreprenorial, spiritul întreprinzător și apoi fructificarea experienței acelor învățate. Toate aceste lucruri sunt minunate și ele sunt menite să îmbunătățească mai întâi competitivitatea și, în al doilea rând, să combată inegalitățile. Toate aceste lucruri sunt minunate, cum spuneam, dar vă mărturisesc că sunt uh, oripilat și chiar înspăimântat pentru că am impresia că asist la o, un congres al țărilor în curs de dezvoltare din anii 70. E un pas uriaș înapoi și așa că mă întreb dacă e adevărat că mă aflu în uh, 18 aprilie 2016 în Comisia pentru Ocupare și respectiv Cultură. Cifrele sunt îngrozitoare, sunt nenumărați adulți uh, analfabeți în uh, Uniunea Europeană și cifrele cumplite nu se opresc aici, am 9 milioane de săraci și 10 milioane de uh, persoane analfabete în clasa 9. Deci, cum funcționează toate aceste lucruri și mă opresc adresând de doamnei Tyson o întrebare. Vrem ca cetățenii noștri să fie ocupabili. Minunat! Dar asta nu merge decât dacă există și întreprinderile necesare ca să-i angajeze. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Dominic Bilt din partea Comisiei pentru Cultură ENF. Madame et Monsieur les commissaires, j'ai bien compris. Doamnă și domnule comisar, din câte am înțeles, viitoarea inițiativă a Comisiei în materie de competențe este sporirea ocupabilității tinerilor. Este o necesitate vitală atunci când avem în vedere rata șomajului în rândurile tinerilor, adică până în 50% în Grecia sau în alte țări, rata aceasta a crescut chiar din momentul punerii în aplicare a inițiativei pentru tineri, așa cum s-a întâmplat în Franța. Profesorii au arătat care sunt riscurile privatizării școlii așa cum prevede această inițiativă. Finanțarea școlilor publice ar fi afectată. Trebuie creată mai multe legături cu lumea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Dar sistemul acesta riscă să aducă atingere egalității șanselor așa cum arată sindicatele din Marea Britanie, de exemplu. Există riscul ca anumiți prestatari privați să, să se demonstreze reticenți în a înscrie la școlile respective pe persoanele, pe cei care au un handicap fizic sau mental, pentru că asta ar presupune costuri mai mari. De aceea am întrebari, o întrebare. Mențineți această, uh, acest sistem de, uh, bazat pe performanțe? Domnule Navracici, ce facem cu instrumentele cum ar fi cadrul european pentru certificare? Și apoi mai am o întrebare. În cadrul acestei agende pentru, angaja, eh, pentru învățare, doamna președinte întrerupe vorbitoarea, vă rog să încheiați. Is one and, sorry. Ați vorbit un minut și 50 de secunde. Now, oh, now I give the floor for five minutes each one to the Și acum dau cuvântul celor doi comisari, câte cinci minute fiecare. După care vom avea o a treia rundă de intervenții din partea celorlalți membri, dar fiecare va avea la dispoziție numai un singur minut. Cu cine începem? domnul Navracici. Mai întâi, cu privire la cei doi termeni, ocupabilitate și ocupare, cred că lucrurile sunt limpezi, nu e același lucru. Ocupabilitatea înseamnă șansă, ocuparea e deja un fapt. Educația poate contribui la ocupabilitatea oamenilor, dar e greu să contribuie la angajarea lor. Desigur, școlile angajează la rândul lor uneori, dar trebuie să-i echipăm pe tineri așa încât ei să dispună de șansele corecte de pe piața muncii. Vrem să-i sprijinim, să formăm cadrele didactice pentru, la rândul, pentru ca la rândul lor acestea să îi poată înzestra pe tineri cu competențele necesare. De aceea aștept cu interes să conlucrez strâns cu doamna Tyson fiindcă eu consider că și contribuția portofoliului meu este foarte importantă, însă răspunderea este în cea mai mare măsură a dumneaei. Apoi, proiectul de finanțare destinat tinerilor dezavantajați în școli, așa încât aceștia să fie și ei mai bine pregătiți pentru piața muncii. Avem un proiect pentru, și strategii pentru incluziune socială în proiectul Erasmus+, și lucrăm în a face Erasmus Plus mai accesibil persoanelor dezavantajate. În același timp însă, trebuie și să respectăm de plin principiul subsidiarității. Nu putem interveni în mod direct în sistemele de educație din statele membre, ci le putem doar ajuta pe acestea să fie mai pregătite pentru ca la rândul lor să-i ajute pe tinerii cu o situație dezavantajată să se integreze pe piața muncii. Din motive de subsidiaritate, mai mult nu putem face. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei comisar Tyson. Vă rog. Ja, thank you well, Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Ce mai pot să adaug? O să încerc și eu să fiu subcintă de data aceasta. Sigur că bune competențe uh, nu înseamnă automat locuri de muncă. Sigur că noi avem o nevoie și de o politică uh, Uh, pe lângă cea a competențelor, avem nevoie de politică de susținere a economiei. Uh, fondul uh, Juncker, care a fost creat tocmai pentru a atrage capital, pentru a finanța inițiative care să creeze locuri de muncă. Deci, politica macroeconomică este foarte importantă. Și apoi trebuie să ne asigurăm că tinerii au uh, competențele și cunoștințele corespunzătoare sau că le dobândesc, astfel încât să poată să um, ocupe locurile de muncă create. Și pentru acest lucru este necesară această concordanță între competențele care sunt uh, transmise în uh, învățământ, în formare și cele necesare pe piața muncii. Uh, Sigur că motoul nostru este creșterea și locurile de muncă uh, prin uh, schimbări uh, corecte și democratice. Creșterea și locurile de muncă sunt motoul după care ne ghidăm în elaborarea politicilor noastre. Sigur că nu e vorba de un subiect unidimensional, ci unul care are multe fațete. Oamenii trebuie să fie bine formați și dacă nu există locuri de muncă suficiente, atunci există locuri de muncă în străinătate, astfel încât oamenii au uh, șansa la nivel individual să călătorească uh, într-un alt stat membru și să-și găsească acolo un loc de muncă. Și în momentul în care situația este mai bună pe piața muncii în țara lor, ei pot să se întoarcă. Apoi, locurile de muncă ecologice. Și aici uh, sunt multe aspecte de luat în considerare. Locurile de muncă ecologice sunt locurile de muncă ale viitorului, însă e nevoie de competențe adecvate pentru acest uh, domeniu. Știm că în multe țări europene Uh, nu există suficiente persoane cu uh, calificare lingvistică corespunzătoare. Aici trebuie văzut unde sunt lacunele și cum se pot uh, aborda problemele. Și sigur că e nevoie de niște, niște strategii locale și Fondul Social European uh, stă la dispoziție pentru acestea, pentru că nu e vorba doar de o evoluție la nivel european, ci e nevoie de cercetare, de idei și inițiative la nivel local și regional în același timp. Și apoi s-a vorbit despre uh, sărăcie în legătură cu competențele. Sărăcia este o mare problemă pentru că ea îi uh, marginalizează pe oameni în multe, din multe puncte de vedere. Și de aceea trebuie să acționăm pentru a combate sărăcia. În multe țări, în cadrul semestrului european, uh, s-au uh, făcut recomandări astfel încât să se înceapă cât mai repede cu transmiterea de competențe copiilor pentru că e nevoie de anumite competențe pe care ar trebui, de fapt, uh, să le predea copiilor părinții acasă. Dar dacă acest lucru nu se poate face, deși este foarte greu să compensezi ceea ce ar trebui să cunoștințele și uh, deprinderile care ar trebui să fie transmise acasă, uh, totuși trebuie să existe programe speciale pentru copiii care vin din medii sărace și uh, dezavantajate. Și deci trebuie luate în considerare toate categoriile uh, cu nevoile lor specifice. Și, de asemenea, este foarte greu, de exemplu, pentru părinții um, care își cresc copiii singuri, deci mame singure sau tați singuri și aceștia trebuie sprijiniți. Apoi, șomerii pe termen lung și s-a spus și despre acest, acest domeniu că nu facem suficient de mult. Um, poate că n-am vorbit anume despre această categorie, însă în discuțiile noastre cu statele membre, luăm în considerare faptul că există anumite regiuni care sunt în curs de tranziție și, în cazul fiecăreia dintre acestea, trebuie văzute care sunt problemele specifice pentru a face propuneri, a oferi asistență adecvată. Sigur că propunerile și recomandările noastre trebuie să se bazeze tocmai pe uh, informațiile de la fața locului și pe schimbul de bune practici, astfel încât statele se poată învăța unele de la altele. Mulțumesc, mulțumesc și acum dau cuvântul din nou uh, colegilor care au cerut uh, să intervină, însă foarte pe scurt, Așadar, un minut pentru fiecare eurodeputat și cinci minute în total domnilor comisari pentru a răspunde. Deja avem 11 colegi care doresc să intervină, așadar vă rog să vă limitați la un minut. Un minut va trebui să vă întrerup, pentru că dacă nu, nu putem să facem uh, lucrurile. Și începem cu doamna Moran Chartier de la PP. Aveți cuvântul. La prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Am patru chestiuni asupra cărora aș dori să primesc răspunsuri din partea domnilor comisari. Mai întâi, dobândirea competențelor de bază, de să știi, să scrii, să citești și să numeri și să socotești. Cum putem responsabiliza de plin statele membre pentru a îi determina să îi facă pe cetățenii lor să dispună de această bază de cunoștințe fără de care ei nu pot progresa? Păi cum pot să faci să convergă cele trei elemente, formarea pe durata, pe durată lungă, apoi pentru întreprinderi, care este o formare mai de scurtă durată, și apoi informarea digitală. Acești trei timp trebuie făcut să convergă. Cum procedăm? A treia mea observație se referă la problema comunicării. Foarte corect ați spus, comunicare între formatori pentru a se uni bunele competențe care, trans, care transmit competențele și uh, cei care spun că nu dispun de competențele corecte și anume angajatorii. Cum facem să se îmbunătățească comunicarea dintre lumea educației și lumea angajatorilor? Și apoi, în ce fel CV-urile de mâine vor pune accentul pe competențe și nu pe diplome? Pentru că trebuie trecut de la diplome la competențe, la diplome tematice, la competențe transversale. Eh, Maria Arena, sunt amplu. Mulțumesc, doamna Arena. Mulțumesc, președinte. Prima întrebare pe care vreau să o adresez se referă la educație. O anchetă PISA arată că dificultățile Europei nu se leagă de excelența sistemelor noastre școlare, ci pe inechitatea din acestea. În ce fel poate să răspundă acestui obiectiv Comisia de rezolvare acestei probleme a inechității? S-au vorbit despre multe lucruri bune astăzi, dar nu, nu despre inechitate. Ce aveți în vedere să faceți aici? Apoi, în ce privește competențele, sunt perfect de acord cu ce spunea doamna Tyson, trebuie investit în competențe, numai că, din păcate, din experiență știm că în anumite sectoare cu înaltă intensitate de utilizare a pieței muncii, de exemplu sectorul construcțiilor, s-au investit foarte mult, dar din cauza dumpingului social, în ciuda investiției în competență în acest sector, sunt oameni care nu-și găsesc locuri de muncă, fiindcă nu pot face com- față concurenței unor lucrători care, chiar în Europa, costă cu 30 până la 50% mai puțin. Ce aveți în vedere să faceți în acest sens? Și apoi, a treia mea observație se referă la austeritate. Sunt în prezent programe de austeritate care au un impact impact asupra investirii în know-how. Nu produc efecte imediat, dar dacă nu vom modifica lucrurile, vom ajunge în situația în care oamenii care nu, în care să avem oameni care nu au competențe nici azi, nici mâine, nici peste 30 de ani. Mulțumesc uh, din partea EPP. Madame... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule comisar. Eu aș dori să intervin cu privire la două chestiuni. Prima se referă la mobilitate. Trebuie să facem eforturi foarte mari pentru a favoriza mobilitatea, cred eu, în special mobilitatea ucenicilor. Există o serie întreagă de instrumente în materie, avem Erasmus Plus mai ales, dar și multe dificultăți cu care se confruntă ucenicii care doresc să acceseze acest instrument. Sunt tineri, au probleme de cazare, de transport, dar au și o problemă legată de statutul ucenicului. Există aici niște idei, măcar explorați identificarea unor soluții? Apoi, am putea vorbi și de mobilitatea șefilor de întreprindere, a antreprenorilor. În ce fel ne putem folosi de instrumentele puse la dispoziție de Erasmus pentru a-i ajuta pe aceștia? A treia mea observație se referă la problemele întâlnite în anumite regiuni de frontieră, unde se constată că există o adevărată concurență în materie de competențe. Există state membre care formează anumite competențe, de exemplu în materie de în, în domeniul ceasornicăriei. Și apoi celălalt, celălalt stat membru de partea cealaltă a frontierei absorbe uh, persoanele care au competențele respective pe piața muncii. Uh, thank you very much. Julie Ward de la Cultura. Mulțumesc. Două întrebări rapide una. Spiritul antreprenorial este un lucru foarte important, dar trebuie făcută legătura cu atitudine și valorile despre care ați vorbit. Și este un răspuns simplu aici. Și anume, trebuie să punem cuvântul social în această sintagmă, antreprenoriat social, pentru că astfel vom avea tineri care vor avea succes în afaceri, dar vor înțelege și importanța dimensiunii sociale, importanța cetățenilor activi în societate. Și în al doilea rând, aș vrea să știu opiniile dumneavoastră referitoare la uh, eliminarea barierelor uh, între artă, creativitate și subiectele uh, științifice, pentru că știm că e nevoie de creativitate pentru inovare, pentru viitor și acest lucru nu se dezvoltă decât dacă se uh, pune accentul și pe, uh, pe arte. Deci cred că e nevoie să fie reintrodusă predarea artelor în școală. E crucial. Mulțumesc. Thomas Mann, PP. Mulțumesc. Eu cred că e bine că cele două comisii se ocupă împreună de acest dosar. Mi-aduc aminte de raportul referitor la cadrul uh, calificărilor în Europa, recunoașterea calificărilor în Uniunea Europeană, recunoașterea diplomelor și vrem ca această problemă să iasă odată din umbră. Ce fel de măsuri luați uh, la comisie? Știm că uh, statele membre au suveranitatea, dar totuși trebuie făcut ceva o întrebare pentru Mariane. Oare nu e nevoie de o europenizare a formării duale care are succes în anumite țări? Și a doua întrebare. Am fost la Silicon Valley, câțiva membri de la Apple, am fost la Google și la Facebook uh, și acolo premisa digitală este existentă, dar uh, noi avem, uh, am văzut că am avut acces la toate lucrurile de acolo și mă întreb oare uh, nu ar trebui și întreprinderile să își asume o răspundere socială? Cei de la Universitatea din Berkeley ne-au spus, ah, ce bine ar fi dacă am avea un uh, model social uh, european. Ar fi foarte interesant. Mulțumesc. Doamna Michaela Svedrova, pe Cult. Ma, pani comisarce, panu comisare, za to... Mulțumesc, uh, doamne comisar și domnule comisar, pentru faptul că um, Uh, conlucrează pe acest dosar pentru că e foarte important ca politica să reflecte și structura instituțională. Am două întrebări. Doamna comisar a spus că dorește să îmbunătățească nivelul competențelor. A spus de asemenea că există o lipsă de competențe de 20%. Aveți uh, și un calendar de timp pentru această politică? Anul acesta vom uh, afla rezultatele studiului PISA 2015, la sfârșitul lui 2016, ceea ce ne va arăta în ce măsură avem succes în îmbunătățirea competențelor, mai ales cele uh, lingvistice și matematice. Vreau să subliniez că faptul că în toate școlile din Europa, nu doar în Republica Cehă, există încă anumite probleme. Principalele probleme se uh, referă la anumite tulburări ale elevilor și cred că ar trebui să-i susținem pe uh, profesori, să fie formați uh, pentru a lucra cu copii cu probleme. Mulțumesc. Domnul Șulță. Mulțumesc. Am observație Acum 18 uh, ani am părăsit școala și mi-aduc aminte că atunci uh, se spunea deja că profesorii trebuie să fie mai bine formați în domeniul digital și mă întreb ce s-a întâmplat în ultimii 18 ani dacă uh, auzim exact aceleași lucruri și astăzi. Și vreau să adresez o întrebare, și anume, e vorba de formarea um, care nu uh, se regăsește pe piața muncii. Am înțeles că 30, 13% dintre absolvenți uh, sunt în uh, locuri de muncă care nu corespund calificării lor. Și mă gândesc că aceste lucruri costă foarte mulți bani, probabil că e vorba de miliarde la nivel european, uh, bani care se irosesc și care s-ar putea folosi mai bine într-un alt loc. Întrebarea este, cum poate Comisia să se asigure că statele și să susțină statele membre pentru a acționa mai țintit uh, în formarea uh, pentru piața muncii? Mulțumesc! Eh, thank you. And now... Mulțumesc. Și acum, Luigi Morgano, SCD, de cult. Eh, Mulțumesc. Două întrebări. Așa avea prima. Pregătirea competențelor la nivelul institutelor uh, de învățământ superior, asta pentru a putea obține o ocupabilitate reală, este o problemă mare pentru că este vorba de uh, date științifice și cunoștințe științifice, dar și aplicabilitatea lor reală. Trebuie să ne ducem aminte de acest lucru. Totuși, însă, există studii care ne arată că în următorii ani zeci de noi profesii noi vor apărea despre care astăzi uh, nici nu știm. Și atunci o întrebare simplă. Această temă este prezentă în inițiativele care vor fi în curând prezentate, așa cum ne-a anunțat astăzi domnul comisar Navracici. Și se mai vorbește foarte mult de sporirea capacității antreprenoriale în rândul tinerilor europeni. Resursele sunt disponibile, a spus uh, doamna comisar uh, Tyson, și sunt semnificative. Sigur că este și o problemă de formare, dar cred că este și o problemă care ține de condițiile reale de a accede pe piața muncii, dar și de a fonda startup-uri și uh, societăți uh, comerciale. Mulțumesc. Domnul Van de Candelare. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Dat was een, eh, eh, eh, een vlekkeloze beurt die u maakte met de uitspraak van mijn familienaam. Ook ik ben heel blij dat... Mulțumesc. Nu e nicio problemă dacă ați pronunțat foarte corect numele meu. Mă bucură faptul că Comisia își dorește să facă mai strânsă legătura dintre viața profesională și competențele de bază. Sigur că legătura aceasta trebuie să fie adusă în lumină, numai că mă întreb în ce fel se poate, la nivel european, în mod concret, pusă, uh, se poate pune în evidență competențele așa numite informale. Ce fel de proiecte își propune Comisia Europeană să lanseze, așa încât să le permită tinerilor să își comunice mai limpede uh, pe baza competențelor, să-și comunice competențele mai bine, așa încât drumul lor către un loc de muncă să fie mai ușor. Mulțumesc. Trupel Greens Cult Committee. Și acum, din partea Comisiei Cult, uh, pentru versul, doamna Trupel. dar vorbeam despre diferiți actori în domeniul educației și modul uh, de transmitere a competențelor transversale. Și vreau să vă întreb, sunteți um, pregătiți să subliniați rolul organizațiilor de tineret în dezvoltarea și transferul de competențe, pentru că e vorba aici de uh, Um, uh, includerea tinerilor, mai ales a tinerilor cu dizabilități sau cei dezavantajați. Și apoi uh, acceptați uh, cooperarea între furnizorii de educație formală și non-formală pentru a susține dezvoltarea de competențe, pentru că e vorba aici tocmai de a ajunge la mai mulți oameni, nu doar de la cei care sunt deja mai mulți sau puțin privilegiați. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul pe listă, domnul Milan Zver, Cult PP. Eh, najprej hvala comisarima. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc ambilor comisari pentru prezentări și pentru răspunsuri. Mă bucur că dânsii cooperează și au venit eh, să prezint împreună acest subiect. Educația este uh, importantă. Uh, și mă bucur că astăzi uh, discutăm uh, de uh, problemele pertinente, pentru că vorbim de educație și de competențele cheie. Unele țări pun accentul mult prea mult asupra uh, științelor uh, umaniste și nu atât de mult asupra științelor. Nu cred că este o direcție bună. Trebuie să ne deschidem școlile, școlile și sistemele de învățământ mai mult către um, lumea de afaceri care dorește să coopereze pentru a forma și profesorii mai bine. Credeți că programele europene au o influență pozitivă asupra sistemelor uh, noastre de învățământ? Mă gândesc aici și la garanția pentru tineret. Președinte, mulțumesc și acum dau cuvântul uh, domnilor comisari, începând cu doamna Tyson. În teorie și sperăm și în practică, sperăm să vă încadrați în 5 uh, minute, un pic mai mult eventual. Uh, mulțumesc. Dar să știți că nu e ușor să răspunzi în doar câteva minute la atât de multe întrebări, de aceea aș dori să îmi cer scuze colegilor pentru că nu am cum să răspund la absolut fiecare întrebare în detaliu. Voi avea răspunsuri cât mai cuprinzătoare însă. Competențele de bază, citit, scris, socotit, cum facem pentru a le permite cetățenilor noastre să dispună de ele. Da, E adevărat că nivelul acestor cunoștințe nu e foarte ridicat. Asta ne spune și OCDE. Dacă îmi permiteți uh, jocul de cuvinte, nu suntem la nivel mondial cei mai buni elevi din clasă și trebuie schimbată această paradigmă. Dar cei care oferă aceste cursuri Responsabilii, furnizorii de educație sunt aceia care trebuie să rezolve această problemă. Ele trebuie să, aceste instituții de învățământ trebuie să fie acelea care să-și organizeze programele școlare cum se cuvine. Nu putem noi, Comisia, să oferim o soluție uniformă, unică în toate regiunile Uniunii Europene, să știm că toate regiunile se confruntă cu această problemă. Ceea ce putem face însă este să încurajăm schimbul de bune practici între diferitele regiuni ale Uniunii Europene, și să încercăm să aducem la oaltă, la aceeași masa discuției, pe to- toți actanții pentru ca fiecare să profite de uh, experiența și cunoștințele celorlalți. Apoi o mai bună comunicare între lumea școlară și lumea mm, oamenilor de afaceri. Iarăși o chestiune fundamentală. Apoi, serviciile de ocupare, serviciile publice atunci când vorbim despre un organ central care are ramuri în teritoriu și adună la oaltă oamenii de afaceri, angajatorii și solicitanții de locuri de muncă. Când aceste lucruri uh, se produc, lucrurile se vede că dau roade. Însă e foarte important să punem accentul pe formare. De ea vor avea de profitat și unii și ceilalți. Apoi, cum facem ca uh, competențele și formale și informale să fie mai vizibile? Cred că trebuie să ne bazăm pe sistemul nostru european și avem în vedere o revizuire a acestuia, în așa fel încât competențele să fie mai ușor recunoscute și mai vizibile adică cei care își caută un loc de muncă în afara frontierelor, să poată mai ușor să-și fructifice competențele dobândite într-un alt stat membru, chiar dacă e vorba de competențe informale și cred că aici există multă plusvaloare de care Europa s-ar cuveni să profite. Știm că sunt uh, destul de mulți uh, care abandonează școala și care sunt favorizați de la bun început și ai, despre asta vom vorbi în cadrul recomandărilor pentru fiecare țară în uh, cadrul uh, semestrului european. Problemele transfrontaliere, apoi mobilitatea la nivel transfrontalier. Spuneați că există state membre care oferă cursuri foarte bune, care permit oamenilor să-și găsească ușor un loc de muncă și să fie mobili chiar, dar acesta e un lucru bun trăim într-o țară, într-o, într-o piață deschisă. Fiecare stat membru trebuie să își fructifice oportunitățile de pe piața muncii europeană. Însă, ceea ce e important este ca uh, mobilitatea transfrontalieră să se facă în condiții demne și echitabile. Nu putem să îi le reproșăm oamenilor că își folosesc competențele într-un alt stat membru. Acestea sunt drepturi dobândite la nivel european. Este vorba de dreptul de mobilitate. Nu putem reproșa așa ceva statelor membre sau cetățenilor. Apoi, uh, Thomas Mann vorbea despre învățământul cu caracter tehnic. Sunt perfect de acord cu ce spuneați. E important să ne concentrăm pe identificarea celor mai bune metode pentru ca învățarea, învățământul profesional și tehnic să se bucure de mai mult uh, sprijin și de mai mult respect. Avem însă nevoie de acest tip de învățământ în economiile noastre. Sunt competențe practice și care presupun efort din partea cetățenilor, din partea celor care le dobândesc și acest efort trebuie respectat, deși știu că nu așa stau lucrurile în toate statele membre. Apoi competențele cadrelor didactice. S-a vorbit de atâtea ori despre ele. E adevărat că uh, cadrele didactice trebuie să fie bine formate. Încă de acum 18 ani, domnul Schulze spunea că nu existau în rândurile, competențelor, în rândurile cadrelor didactice competențe digitale suficiente. Să știți că, din păcate, între timp lucrurile s-au înrăit sau problemele s-au, s-au făcut și mai uh, serioase, pentru că uh, tehnica digitală s-a dezvoltat într-un ritm atât de mare încât uh, această, acest decalaj a sporit. Trebuie să favorizăm adaptarea, e valabil și pentru cadrele didactice, cum spuneam, că acestea trebuie să se adapteze la evoluțiile foarte rapide din societatea noastră. Îmi cer scuze pentru că am vorbit cam mult. Mulțumesc. Vreau să răspund doamnei Arena. Avem deja o serie de documente fundamentale foarte importante. Uh, uh, sondajele de monitorizare pentru Europa 2020, declarația de la Paris, care sunt garanțiile uh, referitor la promovarea incluziunii, includerii uh, sistemelor de învățământ și evaluăm uh, obiectivele pe care ni le-am uh, propus de 10-11% în momentul de față, referitoare la abandonul școlar, școlar până în 2020. Acum suntem la 11%, deci s-au făcut progrese uriașe și de asemenea, avem uh, obiective și pentru învățământul superior, de care ne apropiem. În ceea ce privește Europa 2020, suntem într-o poziție destul de bună și putem să susținem sistemele de învățământ naționale care fac eforturi în această direcție. Declarația de la Paris și ET 2020 conțin uh, in, elementele fundamentale ale incluziunii sociale și dimensiunea educației. În ceea ce privește mobilitatea ucenicilor, vreau să vă reamintesc că Parlamentul European tocmai a lansat un proiect pilot. Jean Artui este artizanul acestuia pentru o cooperare între statele membre pentru a crea la nivel european uh, ucenicii pe termen uh, lung. În momentul de față, uceniciile susținute prin Erasmus Plus uh, sunt de două, trei săptămâni și acum există un proiect pilot care încearcă să creeze o coaliție de state membre pentru ca perioadele de ucenicie să fie mai îndelungate de la două luni până la 12 luni. Deci o îmbunătățire semnificativă și dacă va avea succes, atunci vor fi, va fi ocazia ca prin Erasmus Plus sau prin Fondul Social European să uh, se fundamenteze acest proiect la nivel european um, pentru prelungirea uh, ucenicilor. În ceea ce privește tipurile de materii predate uh, și de competențe, da, e clar că trebuie să se înlăture barierele între competențele uh, științifice și cele creative, uh, pentru că sunt două domenii ale vieții care trebuie reconciliate. Avem câteva proiecte în uh, cadrul Creative Europe, care pot să se dezvolte în această direcție și Institutul European pentru Inovare și Tehnologie are misiunea fundamentală de a aduce la oaltă pe cei din uh, învățământ uh, cu oamenii de știință și cu uh, cercetători și reprezentanții lumii de afaceri tocmai pentru a promova inovarea, creativitatea în, uh, în industrie, în, pe piața muncii. Și pentru că foarte repede uh, cunoștințele academice uh, se învechesc, tocmai punem accentul pe acele Um, competențe fundamentale care pot să se adapteze uh, schimbărilor de pe piața muncii și din viața de zi cu zi. De aceea subliniem importanța uh, competențelor de comunicare, de spirit de echipă, de cooperare, competențe sociale care să-i ajute pe tineri să-și găsească locul în uh, societate. În ceea ce privește cooperarea cu organizațiile de tineret, da, e o idee bună și deja facem lucruri în acest sens. În ultimele două săptămâni am fost la două evenimente de organizate de mai multe organizații de tineret și am discutat despre problema extremismului, radicalizării, dar și um, discrepanța de competențe uh, între lumea educației și piața muncii și tinerii care vin din uh, uh, straturi sociale dezavantajate uh, sunt uh, mai uh, susceptibili la radicalizare și, pe de altă parte, uh, se vor confrunta cu dificultăți pe piața muncii. De aceea, competențele adecvate și o educație eficientă uh, trebuie să le permită tinerilor să-și găsească un loc de muncă. Acestea sunt cele mai bune remedii uh, în fața instabilității politice și sociale și organizațiile de tineret uh, sunt agenți importanți în, acest, în această evoluție. Și susținem multe programe care creează puntea între educația formală și non-formală. Avem uh, proiecte în Erasmus Plus, de exemplu, și um, monitorizăm um, de asemenea proiecte de incluziune socială în cultură și în sport și încurajăm instituțiile de învățământ uh, să își deschidă structurile către educația și mm, canalele de educație forma, ne, neformale și informale. Mulțumesc, domnilor comisari. Brevisi. Aș dori să fac numai două observații foarte succinte. că ci sia un metod de lavoro că abbiamo anche... Mai întâi, Aș dori ca împreună cu, ca, să le mulțumesc foarte mult colegilor din cele două comisii și aș pune accentul pe o abordare transversală și holistică asupra acestui pachet atât de important privitor la competențe, care trebuie, desigur, să cuprindă ambele tipuri de competențe și cred că abordarea aceasta de conlucrare pe această temă, atât în cadrul uh, Consiliului de Ministri, care spuneați că Uh, s-au întâlnit în ambele formații, cât și între cele două direcții generale, este o metodă pe care trebuie să o continuăm și pe viitor și în acest sens insistăm asupra acestei necesități de continuitate. Apoi încă o problemă la care s-a făcut referire, chiar dacă n-am înțeles foarte bine, poate o să se clarifice lucrurile ceva mai târziu. Care sunt consultările în curs și câte astfel de consultări au loc în prezent. Aș dori să existe consultări și la nivel teritorial și cu lumea afacerilor și cu tinerii. Apoi o a treia chestiune importantă. Noi am prezentat în cadrul uh, Comisiei pentru Cultură studii cu privire la internaționalizarea sistemelor de învățământ superior, dar și în ce privește accesul la învățământ. Așa cum spuneau colegii, cred că ar trebui să avem și în această materie o abordare integrată cu alte politici, politicile sociale pentru combaterea sărăciei, de exemplu, sau politicile dedicate persoanelor cu nevoi speciale pentru combaterea excluderii sociale. E vorba de migranți, dar și persoane, de persoanele cu uh, dizabilități. Apoi, trebuie îmbunătățite sistemele de uh, educație. Există mijloace. Uh, Chiar dacă se pune accentul pe uh, faptul că statele membre sunt cele care iau deciziile în materie de educație, dar avem o metodă deschisă de coordonare în prezent, care cuprinde um, benchmark-uri ce trebuie respectate și în cadrul politicii de ocupare. Apoi există recomandări pe care Comisia le poate face, deci și în acest punct de vedere, în cadrul agendei acesteia, se pot face lucruri mai concrete pentru a se atinge obiectivul fundamental din punctul nostru de vedere, și anume un spațiu european al formării, al competențelor, al inovării și al muncii, care să ofere oportunități egale. Acesta este până la urmă obiectivul nostru comun. Și în această materie cred că trebuie să ținem seama de următoarele lucruri. Așa cum s-a spus, una dintre propuneri este aceea de revizuire a cadrului financiar. Am dorit să știm în ce fel se va întâmpla acest lucru și apoi s-a vorbit și de faptul că educația are o dublă natură, formarea cetățenilor, dar și pregătirea lor pentru ocupare, ocupabilitatea acestora, deci sistemele acestea de instruire, de educație și respectiv uh, de accent pus pe competențe trebuie să fie mai integrate. Nu avem un model unic de educație în Europa. Sunt cel puțin patru și ar fi bine ca să existe, în funcție de uh, tradiții, uh, să existe o experimentare, ca să zicem așa, pentru a vedea care dintre ele se poate dovedi mai eficient. Apoi, sărăcia educațională în materie de competențe de bază de bază duc la sărăcie, la lipsa de integrare socială și de ocupabilitate. Dar nu e suficient să pregătești omul pentru a-și găsi un loc de muncă, ci trebuie să existe și o sporire a competențelor culturale, dacă îmi permiteți, de bază, așa încât transformarea atât de rapidă de pe piață și care nu permite oamenilor să se adapteze și poate chiar să, anticipe, uh, să anticipeze noul, uh, noi locuri de muncă. De, ținând seama deci de toate acestea, trebuie să avem în vedere accentul pus pe învățarea pe durata întregii vieți. Și, în fine, instrumentele. Noi dispunem deja de anumite instrumente, se vorbește despre ele și în diferite documente, s-a vorbit și astăzi, n-am să repet. Numai că și aici ar trebui să dăm dovadă poate de mai mult curaj și de creativitate, dacă tot vorbeam de creativitate. Alianța cunoașterii, iată, unul dintre noile instrumente de care am vorbit, dar și parteneriatele între educație, formare profesională și chiar cercetare, care lumea, lumea cercetării ar trebui și ea implicată. Apoi există și programe Erasmus Plus, care conține o serie întreagă de posibilități, dar trebuie în același timp să se recunoască competențele și formale și informale, care nu se întâmplă în realitate întru totul încă. Și din acest punct de vedere, ar trebui să spunem că fără aceste competențe cheie este greu să avem în vedere ocupabilitatea cetățenilor. Și ultima chestiune se referă la resurse. E o temă iarăși foarte importantă, fiindcă dacă vrem o agendă autentică în domeniu, sunt convinsă că statele membre dispun de resurse din politica de coeziune și poate că n-ar strica să găsim metode de punere în comun a strategiilor, nu doar a obiectivelor. Și tema aceasta EFSI, a Fondului European pentru Investiții, să știți că noi ne-am întâlnit cu reprezentanții Băncii Europene pentru Investiții și rezultatele uh, din acest punct de vedere, în materie de, educare și, de educație și de ocupare, sunt încă prea slabe. Nu se folosește suficient fondul acesta EFSI și poate că n-ar strica să mai discutăm de această temă care ar veni în sprijinul acestei agende într-un mod foarte concret. Alminter, rămânem la nivel pur teoretic. În orice caz, le mulțumesc foarte mult celor doi comisari și în numele colegei mele copreședinte, desigur, și sunt convinsă că după această primă întrunire vom avea și alte întruniri. Uh, secretariatul celor, le mulțumesc și secretariat, celor din secretariatul celor două comisii și, desigur, și interpreților. Mulțumesc! Thank you all. I just want to remind the Employment Committee members that Acum aș dori să amintesc membrilor Comisiei pentru Ocupare că mai avem două puncte pe ordine de zi. Așadar, v-aș ruga să rămâneți. Este vorba de fondul social și fondul pentru globalizare. Coordonatorii Comisiei CULT sunt rugați să meargă în